Is that that's <clears throat> If colleagues could... Stimați colegi, vă rog să luați loc așa încât să putem în câteva clipe să începem ședința noastră. Mulțumesc!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 în mod provizor această ședință, pentru că sunt cel care servesc de cel mai mult timp în Parlamentul European în această comisie. Și vreau să vă urez bun venit tuturor, atât uh, foștilor eurodeputați, cât și noilor eurodeputați. Sarcina noastră e pur și simplu de a constitui comisia noastră și să alegem biroul uh, Comisiei PEș, adică președintele și cei patru vicepreședinți potrivit articolului 213 din regulamentul de procedură. Sunt sigur că le cunoașteți foarte bine, ele sunt foarte bine redactate, vă recomand uh, lectura uh, regulamentului de procedură internă. Ordinea alegerilor este firește mai întâi aceea de a vota președintele și de îndată ce avem un nou președinte am să-i cedez prezidiul. Și președintele ales va conduce ședința în continuare pentru a alege cei patru vicepreședinți. Mai întâi trebuie să vă anunț că unele grupuri politice au precizat faptul că unii membri titulari nu pot fi prezenți și sunt înlocuiți de supleanți. Domnul Pizarro îl va înlocui pe domnul Bradford de la SD. Domnul Ryson îl înlocuiește, o înlocuiește pe doamna Tomasek de la ECR și doamna Hazenkamp îl înlocuiește pe domnul Ferrera uh, de la grupul GUE. Există și alte anunțuri de făcut? Vă rog. Eu quiero anunțiar. Da, mulțumesc. Vreau să vă anunț faptul că la grupul socialist uh, și democrat avem un, un membru supleant care înlocuiește pe domnul Bartolo, care este membru titular și nu vine și va fi înlocuit de domnul Nicolas González Casales, deci care îl va înlocui pe titularul nostru Bartolo. Thank you. Are there any further... Mulțumim, s-a notat. Există alte anunțuri de eventual supleanți care înlocuiesc titularii? Vă dăm mână ridicată, vă rog. Um, Richard, so June... Richard, June Mummery, care este supleantă în această comisie, o va înlocui pe Diane Dot. June șede chiar aici alături de mine. Vorbim de neafiliați, nu e vorba de uh, un grup politic. Doamna Dodds este de acord? Se pare că da, în regulă atunci, am notat. Uh, dacă nu sunt alți supleanți care trebuie să anunțați, atunci trebuie să verific dacă atingem um, quorumul. Dar, în mod evident, quorumul e atins pentru că avem nevoie de prezența unui sfert dintre eurodeputați, adică șapte eurodeputați, dar depășim generos acest quorum. Atunci, vă rog să faceți propuneri pentru candidaturi de președinte. Grupul Renew Europe îl propune pe domnul Chris Davis ca președinte al Comisiei PESH. Comisia pentru Pescuit. Mulțumesc foarte mult! Există și alte propuneri de candidați? Dacă nu este cazul, atunci trebuie să îl întreb pe candidat dacă își dă consimțământul pentru această propunere. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt onorat să accept această numire această propunere. Întrucât avem un singur candidat, avem posibilitatea de a vota prin aclamare, cu excepția situației în care o cincime dintre eurodeputați, adică șase eurodeputați, solicită un vot secret și se opun uh, votului prin aclamare. Dar dacă nu e cazul, atunci îl proclamăm prin aclamare pe Chris Davis, președinte al Comisiei PEș. Și îl invit de îndată la prezidiu. Mulțumesc! Mi-a făcut plăcere acest scurt interval în care am fost președintele Comisiei dumneavoastră. Mulțumesc că ați fost disciplinați! Okay, colleagues, um, here we... Dragi colegi, iată, cea mai mică comisie parlamentară în cea mai mare încăpere. Când o să mai vedem așa un spațiu vast? Știu că sunt foarte mulți noi eurodeputați și vreau să vi-l uh, prezint pe Claudio Taranto, șeful secretariatului nostru, cu o echipă vastă. E important de știut cine face ca lucrurile să funcționeze zi de zi în comisia noastră. 17 noi eurodeputați dintre cei 28. Vreau să vă spun pe scurt că înțeleg că s-a făcut o treabă foarte bună în ultimii ani în această comisie și am putut, um, um, am putut ameliora sustenabilitatea stocurilor de pește în multe zone și sper ca și în anii care vin să putem conlucra pentru a asigura cât mai mult pește pentru viitor și o industrie a pescuitului prosperă. Aștept cu interes cooperarea noastră. Acum trec de îndată la următorul punct pe ordinea de zi, anume alegerea primului vicepreședinte. Și vă solicit candidaturi în acest sens. Mulțumesc. În numele grupului PP vreau să îl propun pe domnul Van Dalen ca prim vicepreședinte. Peter Van Dalen. Exi- sunteți de acord cu numirea? Da, mulțumesc, domnule președinte. Există și alte propuneri de candidați? Dacă nu, votăm prin aclamare. Domnule Van Dalen, felicitări, sunteți ales. Is no.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 Întrucât uh, președintele și prin vicepreședintele sunt uh, bărbați, e necesar să introducem uh, diversitate în acest birou și sper că acest lucru se va reflecta în următoarele candidaturi. Și vă rog să faceți propuneri pentru postul de al doilea vicepreședinte. Grupul Renew Europe prezintă candidatura Soren Cadou. Sunteți de acord? Da, domnule președinte, mulțumesc. Există alte candidaturi pentru al doilea vicepreședinte? Atunci, din nou, votăm prin aclamare. Vă rog să veniți la prezidiu. Thank you. I seek nominations. Mulțumesc. Acum, propuneri pentru postul de-al treilea vicepreședinte. Aveți cuvântul. Mai întâi, aș fi vrut să uh, vă felicit, domnule președinte, și aș vrea să transmit un mesaj poporului britanic. Noi îi iubim foarte mult pe britanici. Uh, și vă spun asta ca și mesaj foarte clar și pozitiv. Un mesaj adresat poporului uh, britanic. Tocmai acesta este mesajul. Faptul că v-am numit pe dumneavoastră în comisia noastră. Aș dori să vă spun că grupul socialist și democrat prezintă un candidat pentru uh, pe domnul Giuseppe Ferrandino pentru postul de cel de-al treilea vicepreședinte. Thank you, Mrs. Uh, Aguilera. Uh, mulțumim, doamna Aguilera. Sunt un britanic care crede foarte tare în Uniunea Europeană și încerc să-mi încurajez țara să rămână în Uniunea Europeană și nu să o părăsească pe 31 octombrie. So we have received a... Am primit, deci, um, o candidatură Domnule candidat, cum simțiți? Există și alte candidaturi? Nu? Atunci votăm prin aclamare. Oh, elected. Sunteți ales. <laughs> Vă reamintesc de nevoia de echilibru de gen. Acum, uh, candidaturi pentru a patra poziție de vicepreședinte. Vă rog. Da, stimați colegi, am plăcerea și onoarea să vă prezint candidatura doamnei Rosana Conte, care, dincolo de calitățile dumneiei, sper eu, va aduce și reprezentare feminină în biroul acestei comisii. Mulțumesc, doamnă Conte. Acceptați această numire, această propunere? Da, vă mulțumesc. Există și alte candidaturi? Domnul Milemon, în numele grupului PP vreau să prezint candidatura doamnei Claudia Montero. Sunteți de acord, doamnă? Da. Mulțumesc. Iată și o competiție. Vom vota prin vot secret. Aveți deci nevoie de cartelele de vot. E nevoie și de explicații pentru felul în care funcționează consola de vot. În cazul meu sunt 5 ani de când am mai votat electronic. So I understand to, um, um, to vote, you press either the Votați cu butonul verde pentru doamna Conte, butonul roșu pentru doamna Montero. Repet, butonul verde pentru doamna Conte și butonul roșu pentru doamna Montero. Votul e acum deschis. A votat toată lumea? Atunci închid votul. Iată și rezultatul. Doamna Montero este cea care câștigă. Vă felicităm și vă rugăm să veniți la prezidiu.